Bien, queridos colegas. Hay martillo. Bien, vamos a, vamos a comenzar nuestra. Dragi colegi, începem reuniunea de astăzi. Începem deci lucrările noastre. putem vorbi de <laughs> o, un vid temporar de putere, având în vedere rezultatele alegerilor din Germania. Uh, mulți dintre colegi nu pot fi prezenți în sală. Ați primit ordinea de zi. Uh, sper ca toată lumea să fie de acord cu ea și dacă nu sunt obiecții, o considerăm adoptată la sfârșitul reuniunii. Aș dori să vă reamintesc că din aceleași motive pentru care sunt eu uh, președintele de ședință, Uh, mâine după masă vom uh, discuta uh, raportul domnului Brock, raportul anual al Consiliului Unitat Parlamentului European privind politica externă și de securitate comună. Deci putem trece la următorul punct de pe ordine de zi, adoptarea procesului verbal al reuniunii din luna august. Deci, ca de obicei, dacă nu aveți obiecții până la sfârșitul reuniunii, Uh, procesul verbal este considerat adoptat. Acum trecem la punctul 4, viitorul uh, relațiilor Uniunea Europeană-ASEAN. Știți că termenul de depunere a amendamentelor era în 10 septembrie. În mape, în dosare aveți și amendamentele. Și îi dăm cuvântul domnului Coffer. Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență, stimate coleg. O să vă dau imediat uh, cuvântul pentru un bilanț, uh, uh, pentru prezentarea amendamentelor. Cred că vă ocupați deja de amendamentele de compromis. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. După o zi foarte zgomotoasă de alegeri, e foarte bine să revin la Bruxelles pentru a putea să mă ocup și de ceva mai îmbucurător. Din păcate însă aceasta este situația. Aș vrea să vă vorbesc în primul rând despre stadiul procedurilor în momentul de față. Am numărat 112 amendamente pentru care vă mulțumesc în primul rând și cu care m-am ocupat intens. Am uh, elaborat pe baza lor amendamente de compromis pe care sper eu la următoarea săptămână de la Strasbourg uh, o să putem să le discutăm pe delete. Dacă lucrurile vor merge așa cum sper eu, sper ca jumătate din amendamentele înaintate să poată să fie acoperite de aceste compromisuri și după lista mea de votare provizorie pe care o am acum, văd că sunt vreo 20 de amendamente la care s-ar putea să fie controverse. Pe total, pentru ca să ne referim la partea politică, cred că există un consens destul de mare pe conținut și cred de aceea că vom putea obține un rezultat destul de bun. Mulțumesc! Eh, Mulțumesc foarte mult, domnule raportor. Aș dori să dau cuvântul eh, raportorilor din umbră din partea grupurilor politice. Și apoi vom continua cu dezbaterea. Vă rog. Vorsitzender, und meinen herzlichen Dank an den äh, Kollegen Bütikofer. Ich mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului Bütikofer. Cred că pot să înțeleg uh, starea dumnealui. Chiar dacă eu vin din partea grupului mai fericit, dar oricum o fi, mă bucur că putem continua activitățile noastre mai departe, așa cum am făcut-o și până acum. Pentru mine sunt trei puncte care sunt importante și un al patrulea punct care după aceea face, de fapt, un rezumat din ele. Statele ASEAN sunt partenerii noștri economici, sunt partenerii noștri de siguranță, securitate politică și pentru noi sunt parteneri și din punct de vedere parlamentar, pentru că colegii noștri parlamentari uh, din țările respective sunt într-un parteneriat cu noi. Al patrulea punct, care pentru mine este de asemenea unul foarte important, toate punctele pe care le prelucrăm aici se referă la domenii foarte importante ale relațiilor noastre și de aceea consider că un raport foarte extensiv, care totuși are un obiectiv foarte clar, trebuie să fie destul de general. Însă nu are sens, cred eu, să intrăm în detalii pe cazuri specifice și cred că dacă putem să lucrăm cu compromisuri foarte bune, Și dacă respectăm aceste puncte, putem să avem un rezultat foarte bun în final. Diferitele rapoarte despre țările în parte ar putea să fie apoi tratate în acorduri diferite sau în documente diferite, dar cred că în acest tip de document ar trebui să ne concentrăm pe aspectul general al ASEANului și sunt foarte interesată să văd care sunt compromisurile pe care le-a obținut raportorul pot să vă spun că voi lucra și eu foarte strâns cu grupul meu și voi uh, încerca să fiu de acord cu părerea grupului pentru ca să avem un rezultat cât mai bun. Vă mulțumesc! Gracias, señora Jägle. Mulțumim, doamna Jägle. Doamna Gomez are cuvântul, care vorbește în numele socialiștilor. Vă rog. Eu nu sunt raportor din umbră, îl reprezint pe domnul Leifried, uh, care nu poate face parte la reuniunea noastră pentru că participă la o delegație din partea Parlamentului la, în Taiwan. Domnul Leifried consideră că raportul este foarte bun, îi transmite de altfel felicitări domnului Butikofer pentru că e echilibrat, e o bază bună de lucru și mai consideră și că e foarte important să ne axăm uh, pe câteva chestiuni specifice, mai relevante. Și speră să ajungem și la amendamente de compromis uh, foarte bune. În legătură cu aceste puncte foarte importante, el consideră că e foarte important să avem o strategie reînnoită, mai cuprinzătoare pentru ASEAN, care să recunoască cât de importantă este această relație și care să folosească mai bine instrumentele pe care le avem la dispoziție. Uh, el consideră că vizibilitatea statelor Uniunii Europene ar trebui să uh, fie sporită, să crească în regiune și în uh, toate țările respective în parte. Domnul Leifred mai consideră în acest context că e foarte important să uh, încurajăm uh, activități care promovează uh, creșterea inclusivă, de asemenea uh, să avem uh, uh un dialog cu toți factorii implicați la uh, nivel politic din statele ASEAN. El mai consideră și că e foarte important să se recunoască uh, să se Uh, respecte uh, drepturile uh, sociale în conformitate cu Organizația Internațională a Muncii. Sigur că companiile naționale și multinaționale ar trebui să țină cont și să respecte aceste reguli privind responsabilitatea corporatistă. El consideră de asemenea că ar trebui să mai avem și cooperare în ce privește principiile uh, directoare ONU cu privire la uh, drepturile omului. Uh, pune accentul pe importanța sindicatelor, pentru că există anumite țări din această regiune în care sindicatele au un rol tot mai important și joacă un, un rol tot mai proeminent, de exemplu în Indonezia, un membru foarte important al ASEAN și datorită uh, dimensiunii pur și simplu a populației mari a acestei țări, însă mai există și alte țări care fac parte din ASEAN în care uh, sindicatele nu uh, pot să uh, acționeze și asemenea, de asemenea își exprimă îngrijorarea în legătură cu respectarea drepturilor omului, uh, drepturile majorității formate din uh, Uh, femei uh, și fete și, de asemenea, uh, și tot ce ține de egalitatea de gen, care ar trebui să fie o prioritate pentru noi. În ce privește schimburile universitare, apoi tot ce înseamnă înlesnirea contactelor, de exemplu programul Erasmus Mundus, toate aceste programe ar trebui să fie încurajate Uh, pentru a avea un schimb cât mai strâns între, la nivelul universitar între țările Uniunii Europene și uh, țările ASEAN. Iată contribuția colegului uh, meu la care subscriu întru totul. Mulțumesc, doamnă Gomes. În continuare, domnul Watson. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt uh, în aceeași uh, situație ca și doamna Gomes. Nu sunt raportor din umbră din partea grupului ALDE, dar din păcate raportorul nostru uh, din umbră nu poate participa la reuniunea de astăzi și aș dori și eu în numele grupului meu să-l felicit pe domnul Butikofer pentru acest raport care este foarte complet, cuprinzător. Ne amuză o afirmație de la liniatul 1 în care se vorbește despre ASEAN și se spune Uh, mm, indiferent de uh, diferențele interne. Dacă ne uităm la Uniunea Europeană, ne gândim că poate că și această afirmație ar putea să fie folosită uh, și în cadrul Uniunii Europene. Dorim în orice caz țărilor ASEAN mai mult succes în depășirea acestor diferențe interne. Sprijinim puternic propunerea raportorului de a numi un șef de delegație al Uniunii Europene uh, Uh, pentru ASEAN. Credem că ar fi un pas important înainte. Trebuie să recunosc că această idee a unei adunări parlamentare UE-ASEAN nu ni se pare neapărat uh, cea mai bună, în urma experienței acumulate cu țările din, uh, țările din America Latină, cu țările din zona mediterană și cu țările din estul Europei, nu a fost chiar o uh, pură plăcere pentru noi, dar în orice caz, având în vedere că orice contact între parlamentari e de preferat uh, niciunui tip de legătură, bineînțeles că considerăm că Uh, ar fi bine să avem uh, un for în care să ne putem uh, implica. Am dorit de asemenea să evidențiem importanța Fundației UE Asia, care de 50 de ani activează și care a avut o activitate foarte interesantă, poate nu suficient recomand, recunoscută și poate nu suficient sprijinită de către statele membre ale Uniunii Europene. Au avut loc schimburi culturale, schimburi Uh, la nivel de cetățeni și uh, având în vedere că noi uh, cunoaștem mai puțin popoarele asiatice decât din alte părți ale, lumii, am, dorit, am dorit ca această fundație să fie mai mult sprijinită. Și în acest sens sprijinim două sugestii ale raportorului, respectiv că ar trebui să sprijinim uh, Comisia Interguvernamentală UE-ASEAN pe tema drepturilor uh, omului. Sigur că aici rămân probleme imense de rezolvat și poate că e vorba de teme pe care Parlamentul European și Uniunea Europeană ar putea să le dezbată cu uh, aproape toate statele membre ASEAN. Și s-ar putea să descoperim că pe termen lung uh, vom avea un rol mai important uh, de jucat decât cu statele din Africa de Nord, de exemplu. Deci, pe scurt, domnule președinte, sprijinim acest raport și, încă o dată, aș dori să îl felicit pe domnul Butikofer pentru tot ce a făcut pentru el. Mulțumim, domnule Watson. Uh, domnul Tanak, uh, în numele grupului ECR, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Ca și ceilalți colegi, uh, o, o reprezint pe doamna Martini, care Suzy de Martini, care este raportoare din partea grupului nostru, raportoare din umbră. Aș dori să îl felicit și eu la rândul meu pentru domnul Butikofer, pentru acest raport echilibrat, foarte interesant și îmi place această, acest spirit uh, general. Sigur că cooperarea uh, UE-ASEAN. Uh, e un proiect foarte important, mai ales pe viitor. E vorba totuși de 600 de milioane de locuitori, deci o populație mai mare decât populația europeană. Rata de creștere economică este foarte mare. Uh, uh pentru uh, schimburile noastre comerciale, prosperitatea noastră, sigur că e în interesul nostru să avem schimburi fructuoase cu ASEAN. Mm, au și alte schimburi privilegiate cu China, Australia, Japonia și așa mai departe și probabil că ASEANul este o organizație în expansiune și uh, sigur că trebuie să încercăm să aprofundăm concepte precum uh, uh piața unică, nu știu dacă se merge atât de departe încât uh, Uh, să se propună o idee o idee unei uh, uh, monede unice. La liniatul 14, cred că se spune ceva foarte uh, important, încurajarea studierii limbii engleze. E, limba engleză nu e o limbă în ca, care se mai vorbește doar în Regatul Unit și în SUA, ci și în uh, țări din uh, această regiune. Ca și colegul Watson, am uh, dubii în legătură cu aliniatul 6, ca și Suzan de Martini, în legătură cu crearea unei adunări parlamentare UE-ASEAN. Uh, în urmă cu 10 ani eu am avut un raport și trebuie să-mi recunosc vina, să-mi asum răspunderea, pentru că eu credeam că parteneriatul oriental e o uh, dimensiune asemănătoare cu uh, Euronestul, ceea ce s-a dovedit a fi o chestiune poate prea complexă, uh, participarea eurodeputaților nu este suficientă, sigur că noi avem uh, probleme legate de programul nostru, de activitatea din circumscripții, deci cred că mm, nu ar trebui să avem o astfel de adunare parlamentară. Deci uh, nu se pot înlocui țările ASEAN, circumscripțiile cu delegațiile cu țările cu ASEAN și așa mai departe. Deci ar fi o povară suplimentară, atât financiară cât și ca timp petrecut. Deci eu nu cred că e o idee foarte bună. Mie mi se pare modelul american de preferat, în care nu există niciun fel de uh, delegații, există doar delegații ad hoc uh, conduse de către uh, Comisia de Afaceri Externe. Cred că am folosit mai bine banii contribuabililor și timpul nostru. La fel și în ce privește alinatul 19, sigur că știu că în calitate de, uh, deputat uh, ecologist. Uh, știu că aveți propriile dumneavoastră obiective, dar în ce privește cocktailul energetic și folosirea terenurilor agricole pentru um, um, carburanți, am pregătit 12 amendamente cu Susan Di Martini pe care vi le vom transmite, dar bineînțeles că noi vom vota pentru acest raport, pentru că ASEAN este până la urmă o poveste de succes. Mulțumesc! Mulțumim, domnule Tanoc, mulțumim pentru intervenție. Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Dacă nu, îi dau cuvântul reprezentantului Serviciu pentru Acțiune Externă, domnul Drismans. Vă rog, aveți cuvântul. Thank you very much, um, thank you very much, uh, Chair. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați deputați. La fel cu au spus-o și colegii mei înainte, Aș vrea să vă spun că salutăm și noi acest raport despre relațiile dintre UE și ASEAN, care merge foarte mult în direcția ideilor noastre. Salutăm uh, și propunerea făcută de a îmbunătăți relațiile dintre noi. Considerăm că suntem un partener, uh, ASEANul este un partener uh, natural în această lume globală din 2012. Aceste relații profită de un moment foarte propice, relațiile dintre UE și ASEAN, pentru că s au adoptat mai multe planuri de acțiune, acorduri de cooperare și au avut loc mai multe vizite la nivel înalt în ambele um, continente și sperăm ca pe următoarele luni această cale pe care am um, luat-o acum să continue în același ritm. Sperăm de asemenea să ne extindem cooperarea și către alte domenii care au fost menționate și în raport, probleme netradiționale de securitate și să ne concentrăm și pe uh, ideile de conectare în care noi avem deja o experiență destul de bună în ceea ce privește integrarea regională. Dacă îmi permiteți oare eventual un singur punct, la punctul 25, cred că S-au făcut mai multe amendamente care echilibrează textul și salutăm acest lucru. Dar suntem uh, susținătorii acestui raport pe care chiar considerăm că este unul foarte bun. Dacă îmi permiteți, aș da cuvântul și colegului meu de la Comisia Europeană. Thank you, Chairperson. Vă mulțumesc, uh, domnule președinte. Modificările propuse la rezoluție se aliniază în mare parte cu ghidul uh, de cooperare pe care l-am stabilit noi. DGDFCO nu poate, prin urmare, decât să salute această rezoluție, această propunere de rezoluție. Este vorba despre un text uh, foarte interesant și foarte echilibrat, de asemenea. În ceea ce privește munca de pregătire pentru următoarea perioadă care va începe în 2014, direcția la care am ajuns uh, în urma coordonării cu partenerii din ASEAN uh, se pliază de asemenea pe acest uh, text ar putea exista trei domenii în care Uniunea Europeană va oferi în continuare susținere. Uh, o, un domeniu este reprezentat de exportarea, între ghilimele, a modelului european din punct de vedere al cooperării regionale. În al doilea rând, uh, ne vom axa pe catastrofele naturale și pe prevenirea schimbărilor climatice. Schimbările climatice sunt deosebit de importante, sunt o temă de, de discuție în uh, cadrul negocierilor noastre și al treilea domeniu la care s-a uh, pe care ne vom axa este dialogul complex acest uh, dialog complex ne va oferi posibilitatea de a discuta despre teme precum cele menționate de către colegul meu de la SAE. Este, uh, prin urmare, iată o rezoluție care se pliază foarte mult pe propriile noastre așteptări. Mulțumim! Serviciul de Acțiune de la Comision. Ante... Mulțumesc foarte mult reprezentantului uh, Serviciului de Acțiune Externă și reprezentantului Comisiei. Înainte să dau cuvântul din nou domnului Butikofer, aș dori să îmi îndeplinesc rolul de președinte și să încerc să să-mi, să renunț la rolul de președinte, îmi cer scuze, și să vorbesc și eu ceva, să vă spun și eu ceva despre adunarea parlamentară UE-ASEAN. Ceea ce propune raportorul aici înseamnă că la nivel politic această adunare ar trebui să fie creată pentru că este prevăzută în tratat, o, tratatul care prevede o astfel de adunare, care există, de exemplu, adunarea parlamentară uh, comună UEACP sau Euromed, Eurolat și Euronest. Domnul Teanoc a spus pe bună dreptate că trebuie să avem însă o abordare rațională în legătură cu aceste abordări uh, și aceste acorduri. Trebuie să Înțelegem că, de fapt, structurile sunt destul de complicate, însă, pe de altă parte, o, o regiune atât de mare precum regiunea ASEAN nu poate să fie lăsată deoparte. E important să știm că avem relații importante uh, și importante cu această regiune și trebuie să existe de aceea o astfel de adunare parlamentară. Cred însă că trebuie să ne limităm la un cadru cât se poate de rațional. Ar trebui ca să adaptăm, deci, cadrul acesta la situația actuală. Acum îi dau cuvântul încă o dată domnului Buticofer în final. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte! Aș vrea să fac mai întâi câteva comentarii. În primul rând, în ceea ce privește comentariile făcute de colegi, aș vrea să mulțumesc tuturor pentru intervenții și pentru remarcile foarte binevoitoare. Domnul Leichtfried nu a putut să își înainteze amendamentele la timp, din păcate. Voi încerca să integrez câteva din ideile dumnealui în amendamentele de compromis în care se potrivesc dar voi încerca și să o iau pe altă cale, eventual să propun unele din aceste amendamente ca amendamentele mele orale, pentru ca să ajutăm cu situația care s-a creat. Vreau doar să știe toată lumea că așa voi proceda cu această întârziere. Apoi, în ceea ce privește ceea ce a spus doamna Iegle despre faptul că trebuie să rămânem la nivelul general, sunt de acord cu acest principiu, aceasta a fost și abordarea mea și vom putea evalua după aceea dacă am implementat corect această abordare. Eu am considerat de la început că exemplele individuale nu trebuie să fie date decât acolo unde se potrivesc, unde au o valoare simbolică. care să poată să aibă deci un o natură orizontală pentru toate țările din ASEAN și care să fie valabile și pentru UE. Am fost abordat din mai multe părți, cerându-mi se explicații de ce în acest raport ne concentrăm atât de puțin pe comerț. Bineînțeles că ne concentrăm în acest raport puțin pe comerț, deși este o dimensiune foarte importantă a relației respective, însă Ceea ce trebuie să explicăm uh, fiecărui interlocutor este că suntem limitați uh, la competențele acestui comisii, nu suntem comisia INTA și sper ca ei să înțeleagă acest lucru, mai ales având în vedere puținele cuvinte pe care le-am introdus despre comerț. Sunt foarte recunoscător de asemenea pentru faptul că la ultimul Strasbourg uh, am avut posibilitatea să mă întâlnesc cu cei 10 ambasadori ASEAN și să vorbim despre raportul, proiectul de raport. Am primit un uh, input foarte bun și comentarii foarte bune și sper să putem ține cont și de aceste comentarii. În ceea ce privește ceea ce a spus domnul Tanăc, în general eu sunt de acord cu ceea ce spuneți despre delegații. Pot să fiu de acord cu dumneavoastră imediat în ceea ce privește schimbarea întregului sistem. Nu știu însă cât de iubiți vom deveni dacă facem această propunere. În ceea ce privește comparația pe care a făcut-o președintele cu alte regiuni, cred că trebuie să fim foarte diplomatici în ceea ce privește contextul uh, strategic. Dacă avem adunări interparlamentare cu diferite regiuni și regiunea ASEAN este considerată una foarte importantă, trebuie să ne asigurăm ca să nu se creeze o neînțelegere, pentru că nu există această adunare, ca și cum ar fi mai puțin importantă această regiune, așa cum au spus-o unii colegi înainte, dacă n-am avea o adunare parlamentară comună. Deci cred că ar trebui să căutăm și aici o soluție. Și o ultimă remarcă în ceea ce privește faimosul paragraf 25, blestematul paragraf, poate 25, eu uh, am găsit un limbaj de compromis, cred eu, pe care sper eu să-l accepte toată lumea. Mulțumesc! Muchas gracias, señor Butikhofer. Mulțumesc foarte mult, domnule Beautycofer. Ținem cont de ceea ce au spus colegii și nu știu în ceea ce privește schimbul de opinii pe care l-am avut acum, am putea să ne gândim la data 2 octombrie pentru votul în comisie. Ar fi regulă pentru dumneavoastră aceasta, domnule raportor? 2 octombrie. Răspunsul fără microfon? Bine, spune președintele. Atunci trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi. Acordul de asociere între Uniunea Europeană și Republica Indonezia. În 2004, Consiliul de Ministri al, a dat un, primit un mandat pentru negocierea acestor negocieri cu Republica Indonezia, care au fost încheiate aceste negocieri în 2007, iar acordul a fost semnat în 2009. Iar acum și Parlamentul European trebuie să fie de acord. Ca și în alte cazuri, aș vrea să vă atrag atenția că a trecut foarte mult timp de la acordarea mandatului până la acordul din partea Parlamentului. Mi se pare însă că a trecut prea mult timp și de aceea cred că ar trebui să ne gândim în ce măsură aceste perioade de timp ar putea să fie scurtate și pentru ca să îmbunătățim uh, credibilitatea Uniunii Europene. Cred că n-are rost să vă spun cât de importantă este Indonezia, o țară cu peste 200 de milioane de locuitori, de, cu precădere o țară islamică de importanță geostrategică și de aceea acest acord capătă cu atât mai mult importanță. La fel ca și celelalte acorduri de asociere, și acest acord a fost uh, mai întâi bazat pe un raport intermediar pentru a încerca să stabilim care sunt uh, problemele posibile după semnarea acordului și care sunt prioritățile. Și aș vrea astfel să deschid discuția și are cuvântul doamna raportor, doamna Gomez, pentru ca să ne prezinte acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule președinte, spune doamna Gomez. Această perioadă de timp între semnarea acordului și uh, parafarea acestuia este într-adevăr o problemă, dar are legătură cu procesul de ratificare. În acest moment uh, mi s-a spus că 26 din 28 de membri sau 25 din 27 de membri au ratificat deja acest acord. Franța și Grecia sunt uh, cele două state care nu au ratificat. Croația este de asemenea în proces de ratificare acum pentru că a intrat în Uniunea Europeană. Nu cred și sper ca Comisia sau Consiliul să poată să ne facă câteva comentarii despre acest subiect. Cred, cred că aceasta are legătură cu felul în care au evoluat uh, procesele de ratificare naționale. Este însă un lucru destul de dificil. Indonezia este o țară strategică, importantă și un partener strategic pentru Uniunea Europeană. Cu tot ceea ce aceasta implică, adică vizite periodice, președintele Comisiei a trebuit să viziteze de curând această țară și doamna înalt reprezentant nu a avut timp să viziteze până acum Indonezia. Este însă o țară care este o țară fondatare a ASEANului. Ce ar fi ASEANul fără Indonezia, trebuie să ne întrebăm. Este membru în IOC, este a G20 și este o țară importantă din multe puncte de vedere. Mulți europeni asociază Indonezia cu problema tsunamiului care a dus într-adevăr la un val de cooperare între Uniunea Europeană și uh, această țară, nu numai din punct de vedere umanitar. După cum vă amintiți, uh, în ceea ce privește rezolvarea problemelor interne din Indonezia, am mai avut un rol foarte important de jucat uh, și, am avut și o misiune de observare electorală în această țară, toate aceste misiuni încercând să evalueze măsurile de asigurare a unor alegeri libere și corecte, recunoscute de către toți actorii politici și care sunt o parte clară a unui proces democratic în Indonezia. E vorba de o democrație tânără care a trăit uh, într-un regim autoritar militar deja de ceva vreme și în 1999 a intrat într-o epocă de democrație. Este într-adevăr uh, un, proces, uh, un progres remarcabil, cel pe care l-am înregistrat în această țară și cred că este uh, oarecum unică pentru că este o democrație, așa cum ați spus-o și dumneavoastră, însă și țara cu cele mai multe persoane de religie musulmană. Deci, democrația și islamul sunt compatibile. O dovadă pentru aceasta este chiar Indonezia. Foarte multă lume încearcă să nege aceste două valori puse împreună, dar iată că Indonezia este dovada contrară. Iar acordul de pace este un acord extrem de important între Uniunea Europeană și Indonezia. Acordul de cooperare are și o componentă economică, unde economia a jucat un rol foarte important în ultima vreme, dezvoltarea economică în Indonezia. Exporturile din Uniunea Europeană s-au dublat în Indonezia, într-o țară cu o populație foarte tânără și care are o clasă de mijloc în creștere, foarte în creștere exponențială, cu o capacitate foarte mare de expansiune viitoare, dar și investițiile indoneziene în Uniunea Europeană au crescut. Au existat uh, din ce în ce mai multe um, domenii industriale în care această cooperare a fost posibilă și cred că relațiile acestea s-au dezvoltat foarte bine, dar este nevoie de o completare, cred eu, și la nivel politic în aceste relații și există premisele pentru această colaborare. E bine că acordul respectiv are elemente centrale, cum ar fi articole pe tema drepturilor omului sau o combatere a armelor de distrugere în masă sau um, un acord pe tema armelor ușoare. Toate aceste puncte care se regăsesc și în Carta Drepturilor uh, Omului ONU și în Carta uh, altor uh, instituții Considerăm că e vorba de o democrație tânără și care sigur mai are și probleme în continuare, dar în, și la noi în democrațiile din Uniunea Europeană avem în continuare probleme, deși sunt democrații mult mai vechi și avem multe de câștigat dacă vom interacționa mai mult cu această regiune. Indonezia a jucat un rol foarte important în rolul în cadrul ASEAN și pentru răspândirea valorilor democratice în regiune. De exemplu, evoluțiile din Myanmar, Birmania, au fost gestionate în mod evident și de um, a fost influențate cel puțin și de evenimentele din Indonezia, Indonezia reprezentând oarecum un model de democrație care se poate răspândi și în alte țări. Indonezia este un partener esențial și în ceea ce privește aspecte de securitate globală în regiunea Asiei de Sud-Est, dar și în general la nivel mondial și în domeniul securității maritime, dar toate elementele care au legătură cu uh, schimbările climatice, aspecte legate de cherestea, de exemplu, au fost uh, până acum uh, priorități. Indonezia a avut de suferit și din cauza unor grupuri fundamentaliste, precum peste tot în lume a existat această problemă. Combaterea terorismului este însă o prioritate și pentru această țară. Am avut bombardamentele de la Bali, de da, bombardamente într-adevăr tragice, unde au, uh, și-au pierdut viața și mulți străini. Sunt multe lucruri de făcut, sunt multe de învățat, de exemplu combaterea corupției, unde, de exemplu, au existat probleme de furtul al furt de bunuri și fraude. Vedem că corupția, într-adevăr, este un fenomen foarte complex care apare câteodată și în cadrul uh, guvernanței corporatiste. Credem însă că se poate avansa. Am văzut că de la început, uh, când am uh, călătorit în această țară, am văzut așadar cum activiștii în domeniul drepturilor omului și societatea civilă au, uh, au evoluat foarte mult. Este surprinzător să vedem cum au acum o putere proprie și pot să se bucure de presă liberă. Există o vitalitate evidentă, dar în continuare trebuie să facă eforturi mai departe. Cred că însă, de exemplu, membrii în Parlamentul Indoneziei, când au auzit că noi vom trata acest raport la nivelul Parlamentului European, au oferit imediat să vină să discute cu noi despre toate punctele care sunt de interes pentru acest raport și despre domeniile care ne interesează pe noi. Acest acord de parteneriat și cooperare este cea mai bună bază pentru a dezvolta relațiile mai departe. Foarte multe aspecte complicate care țin, de exemplu, de drepturile omului sau de combaterea corupției sunt însă abordate în acest raport. Drepturile omului au fost uh, un subiect evocat și când s-a vorbit de atacurile teroriste sau de încercările teroriste de a influența situația politică este o țară cât se poate de diversă din punct de vedere lingvistic și din multe puncte de vedere. Țara aceasta însă nu este imună față de tot ceea ce se întâmplă în lume în general, în lumea musulmană, probleme grave de, ale drepturilor omului, de vandalizarea bisericilor, se întâlnesc și în această țară. Probleme legate de grupuri uh, individuale și alte probleme pe care le-am identificat, dar pe care credem noi că putem să le abordăm împreună și care cred eu până acum s-au dovedit a fi un subiect uh, care ne interesează. Acest acord de parteneriat și cooperare trebuie să fie încheiat odată cu un acord extins de cooperare economică care se discută în momentul de față și care uh, va fi un alt element care să înlăture câteva bariere în calea comerțului, în domeniul serviciilor și a achizițiilor publice. În acest acord de parteneriat vom putea, prin intermediul lui, să facem multe pentru țara aceasta, Indonezia, dar avem și noi foarte multe de câștigat din el. Este o țară strategică un partener foarte important pentru noi. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă raportor. Are cuvântul atunci uh, raportorul din umbră. Mai mult avem, de fapt, doamna Oman Reuten. Mai întâi, vă rog. Allereerste plaats, mevrouw Gomez. Domnule președinte. Okay. En ook ehm, de toelichting die ze... Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei Gomez pentru toate aceste explicații suplimentare pe care ni le-a oferit astăzi și cu care nu pot decât să fiu de acord. Este vorba despre primul acord pe care l-am încheiat cu un stat uh, membrul, membru al ASEAN. Și este primul acord de tipul acesta, nu doar pentru că Indonezia este un stat minunat, ci pentru că Indonezia se și dezvoltă rapid. Și asta a spus și Ana. Tocmai de aceea avem uh, relații bilaterale de calitate cu Indonezia și avem nevoie, ne dăm seama de lucrul acesta, de aceste relații și pe viitor și, de asemenea, avem nevoie de o aprofundare a acestor relații. Dacă ne uităm la acord, ne dăm seama că există evoluții politice și economice, dar și evoluții sectoriale cu, pe care nu le putem decât sprijini. În toate domeniile ne, dorăm, ne dorim o colaborare mai strânsă. Asta e bine, e o situație profitabilă pentru ambele părți, este o situație prof- profitabilă pentru Indonezia, dar este o situație profitabilă de asemenea și pentru cetățenii europeni. În raportul prezentat de Ana putem vedea o mulțime de aspecte foarte interesante și Ana vorbește despre domenii de asemenea în care trebuie să, să fie făcute Uh, să fie făcuți pași înainte. Spre exemplu, protejarea libertății de credință, protejarea și sprijinirea societății civile, combaterea corupției, etc. Ei bine, e bine că, iată, punem accentul pe aceste domenii, pentru că dacă e să încheiem un acord cu un partener, atunci e clar că acest acord trebuie să aibă la bază principiile și valorile europene, și anume uh, libertatea de exprimare, uh, respectarea drepturilor fundamentale, uh, respectarea drepturilor individuale de asemenea. Mă bucur foarte mult că ai pus uh, punctul pe ei din acest punct de vedere, Ana. Am vorbit săptămâna trecută cu ambasadorul și i-am spus clar că, iată, e nevoie ca semnalele de alarmă să fie trase acolo unde aceste semnale trebuie să fie trase. Însă, pe de altă parte, trebuie să recunosc că raportul, deși are multe părți pozitive, nu reflectă neapărat multe dintre evoluțiile înregistrate în ultimii 15 ani. E drept, există multe aspecte care trebuie să fie îmbunătățite, dar există și eh, lucruri care s-au transformat în, în realitate nu vreau un raport în care să punem accent mai degrabă pe latura negativă, ci îmi doresc un raport care să pună accent pe latura pozitivă și pot să te ajut în acest sens. Dragă Ana, te poți uh, vizui pe mine uh, și uh, cred că amendamentele pe care le voi depune în acest în acest sens să se vor dovedi a fi de ajutor pentru tine. Vrem să dovedim clar că vrem să că ne dorim o colaborare strânsă cu uh, Indonezia, iar pentru a sublinia acest lucru avem nevoie de un uh, raport pozitiv, un raport care să se transforme într-un fel de stimulent. Și dacă reușim să obținem, să creăm acest uh, stimulent, atunci împreună cu colegii indonezieni putem să uh, mergem înainte, să punem în aplicare prevederile acestui acord atât uh, în Indonezia cât și în Europa. Uh, sunt, uh, și asta spun în încheiere, îngrijorată de ceea ce se întâmplă în Franța și Grecia cu procesul de ratificare. Vă mulțumim. Urmează domnul Watson. Vă mulțumesc, domnule președinte. La rândul meu îi mulțumesc doamnei Gomez și Domnule președinte, după cum spuneați și dumneavoastră, iată, a durat ceva vreme uh, Uh, până acordul acesta să se apropie de finalizare. Negocierile au fost uh, inițiate în 2000, uh, s-a ajuns la un text final în 2007, acum procesul de ratificare întârzie să fie finalizat, iată, Franța și Grecia sunt în întârziere, Croația cu siguranță va rezolva totul rapid. În orice caz, e inacceptabil ca în această perioadă de șomaj puternic ridicat în Europa, să amânăm încheierea unui acord care ar aduce cetățenilor europeni o mulțime de oportunități de natură economică. Avem multe de câștigat de pe urma acestor acorduri și, prin urmare, trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a evita întârzierile. Grupul meu uh, este încântat în special de propunerea legată de dialogul pe tema drepturilor omului între UE și Indonezia. Avem uh, al uh, treilea astfel de dialog cu partenerii indonezieni și ca să vă dau un, un exemplu, uh, India a amânat al doilea dialog pe această temă pe care trebuia să-l poartă cu Uniunea Europeană, deci iată, împreună cu Indonezia putem face multe pentru a îmbunătăți starea drepturilor omului. Sunt uh, de acord cu Ana Gomez în ceea ce privește noua, noua adoptată lege cu privire la organizațiile uh, societății uh, civile. S-ar putea ca această lege să aducă impedimente în ceea ce privește activitatea societății civile, dar haideți să mai așteptăm. Legea a fost adoptată, promulgată doar cu vreo câteva săptămâni în urmă și, prin urmare, nu știm neapărat care sunt efectele pe care acest act legislativ le va avea, într-adevăr, în uh, realitate. Prin urmare, haideți să mai așteptăm. Uh, suntem de acord și în ceea ce privește minoritățile religioase. Trăim într-un uh, vorbim despre un stat în care Constituția a consacrat ca literă de lege uh, libertatea religioasă, dar în realitate până și autoritățile uh, indoneziene își dau seama că uh, mai sunt multe lucruri de îmbunătățit. Problema nu este neapărat la nivel legislativ, ci problema apare la nivel de implementare a prevederilor legislative la fața locului și vedem asta și în ceea ce privește măsurile întreprinse împotriva mișcării Ahmadia. Deci trebuie să ajutăm Indonezia să pună într-adevăr în aplicare legile bune deja existente. Suntem ca și alți colegi îngrijorați îngrijorați de problema fraudei și spălării banilor. De asemenea, ne îngrijorează rolul sporit în continuare a forțelor armate în economia indoneziană. Însă, în ciuda acestor uh, temeri, recunoaștem de asemenea angajamentele asumate de Indonezia în cadrul uh, G20 uh, în ceea ce privește combaterea acestor flageluri. Indonezia și-a asumat uh, responsabilitatea de a promova și implementa toate standardele în ceea ce privește transparența tranzacțiilor financiare și, de asemenea, uh, transparența tuturor uh, proprietarilor de active nu, sperăm, nu putem decât să sperăm că cu ajutorul nostru toate aceste angajamente vor fi într-adevăr transformate în realitate. Există trei uh, domenii în care vrem să îmbunătățim raportul. Și anume, în primul și în primul rând, dorim să punem accent mai mult pe problemele legate de comerț și investiții. În al doilea rând, ne dorim să punem accent pe cooperarea în domeniul energetic și în special în domeniul energiei regenerabile, pentru că potențialul din acest punct de vedere al Indoneziei este absolut imens. Și în al treilea rând, vrem să vorbim despre dezvoltarea cooperării uh, în ceea ce privește turismul și protecția mediului marin. Eu cred că există posibilitatea de a face schimb de bune practici în acest domeniu. ONG-uri din Uniunea Europeană au uh, atras atenția asupra distrugerii um, recifurilor de corali în uh, Indonezia, spre exemplu, însă mai sunt și alte domenii pe care le putem aprofunda atât în cadrul uh, discuțiilor oficiale, cât și în cadrul uh, discuțiilor informale. Și dacă tot vorbeam despre uh, Uh, dialog și importanța dialogului, trebuie neapărat să menționăm și facilități precum Erasmus Mundus, care ar putea fi folosite la îmbunătățirea acestui dialog între diferiții cetățeni, cetățeni indonezieni și cetățeni europeni. Punând toate acestea în practică, vom putea într-adevăr să avem uh, o bună colaborare cu uh, Indonezia. Urmează domnul Bütikofer. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă alătur și eu celor care au felicitat-o pe Ana Gomez pentru acest proiect de raport. Direcțiile noastre sunt uh, similare. Eu voi fi succint spre deosebire de antevorbitorii mei. Vreau să fac doar trei comentarii succinte. În primul și în primul rând, Obiectivul acestui raport este promovarea parteneriatului între UE și Indonezia. În acest context, trebuie să ne asigurăm că uh, rolul sau vocea noastră, tonul nostru nu este neapărat, uh, nu este unul prea superior. Nu, nu nu trebuie să dăm dovadă de cine știe ce complexe de superioritate. Acesta era al doilea comentariu și, de asemenea, dimensiunea uh, cooperării între societățile civile este importantă. Urmează domnul Tenec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vreau și eu să o felicit pe doamna Gomez, care cunoaște foarte bine acest uh, stat. Cred că la începutul uh, carierei uh, ei uh, a fost uh, un fel de atașat în Thailanda și după ce a devenit ambasador al Portugaliei în uh, Indonezia. Deci e clar că doamna Gomez știe despre ce, ce vorbește. Uh, Mă bucur, iată, că Indonezia a renunțat la pretențiile pe care le avea asupra Timorului de Est și a recunoscut independența acestor, acestei regiuni. <laughs> Mi-aș dori ca și uh, statele noastre sau vecinii noștri apropiați să aibă aceeași atitudine. Deci nu putem decât să salutăm eforturile Indoneziei din acest punct de vedere. E clar că Indonezia este un stat mare, atât ca și dimensiune uh, Uh, ca și teritoriu, dimensiunea teritoriului, cât și uh, din punctul de vedere a dimensiunii populației. Prin urmare, Indonezia e clar că trebuie să fie considerat a fi un uh, un partener al Uniunii Europene, trebuie să cooperăm atât uh, pe plan uh, economic cât și uh, în ceea ce privește respectarea drepturilor omului, spre exemplu. Știm prea bine că au existat probleme în Indonezia în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Am avut anul trecut o rezoluție în Parlamentul European cu privire la uh, Uh, măsurile luate în Indonezia împotriva uh, mișcării Ahmadia, ei bine, um, a, în momentul de față situația arată mai bine din punctul acesta de vedere. Am luat legătura cu reprezentanții acestei mișcări la Londra și mi s-a confirmat acest uh, lucru. Din fericire, iată că acum tânăra democrație indoneziană își arată uh, își arată dorința, dovedește dorința de a respecta drepturile tuturor se încearcă pur și simplu eliminarea clericilor care promovau intoleranța religioasă, iar acum, uh, încet, încet, uh, se, se ajunge la un echilibru din acest uh, punct de vedere. Dar revenind la raport, textul mi se pare foarte bun, n-am fost niciodată în Indonezia, dar aș vrea să vizitez acest stat. În orice caz, Indonezia e foarte importantă pentru Uniunea Europeană și ECR-ul nu poate decât să susțină acest raport. Domnul președinte, președinte, mulțumim, domnule Tenac. Dacă nu mai există intervenții a... și, de asemenea, înainte de a-i da cuvântul în... din nou raportoarei, haideți să-i dăm cuvântul domnului Sweeney din partea SAE. Dar, înainte de a vă da cuvântul, aș vrea să adresez o întrebare SAE-ului. Și anume, dat fiind calendarul prezentat de către doamna uh, uh, raportor și dat fiind faptul că 25 de state membre au ratificat deja acordul, dați-mi voie să vă întreb din ce motive anume a durat, din ce motiv anume a durat uh, transmiterea acestui text uh, atât de, către Parlament atât de mult. Și domnul Brock, uh, președintele comisiei noastre, a cerut în numele Parlamentului European din nou și din nou acest text, dar acest text nu ne-a parvenit. Am văzut uh, că aceasta este o tactică folosită uh, foarte des de către celelalte instituții europene. Mă refer uh, la acordul cu Columbia, spre exemplu, uh, care a fost încheiat în 2010 și abia la sfârșitul anului 2012 Parlamentul European a primit textul și a putut să-și uh, exprime părerea pe marginea lor. Mi-aș dori foarte mult ca astfel de texte să fie oferite imediat Parlamentului European pentru ca și el să poată discuta. Domnul Sweeney, vă mulțumesc, domnule președinte. Haideți să încep cu ultima dumneavoastră întrebare. Nu pot vorbi în numele statelor membre. Nu putem decât să regretăm faptul că acest proces de ratificare a fost întârziat dar pot să confirm faptul că Croația nu este obligată să ratifice acest uh, acord. Prin urmare, iată, lucrurile uh, sunt mai simple decât părea, păreau să fie inițial. Deci Croația nu trebuie să ratifice acest uh, acord. Vreau să mulțumesc Parlamentului European Vreau să mulțumesc uh, din suflet Parlamentului, uh, Parlamentului European pentru faptul că a tratat atât de rapid uh, acest acord cu Indonezia. Știți prea bine că oferim mare importanță Indoneziei și de aceea nu putem decât să ne bucurăm că, iată, și dumneavoastră oferiți ace- aceeași importanță acestui subiect. Uh, Indonezia este un stat cheie într-o regiune cheie. Am purtat uh, mai înainte dezbaterea cu privire la ASEAN și știm cu toții că ASEAN nu ar arăta așa cum arată în momentul de față fără Indonezia. Prin urmare, în momentul în care vom ratifica acest uh, APC, uh, vom avea primul acord după după intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona, uh, primul tratat ratificat de către Uniunea Europeană. Deci, înțelegem că Indonezia este un actor cheie și un partener cheie în uh, contextul provocărilor globale cu care ne confruntăm cu toții. Indonezia și Uniunea Europeană au valori și principii comune, iar acest APC ne va oferi posibilitatea de a aduce relațiile politice la un nou nivel, un nivel mult mai înalt. Iar raportul doamnei Gomez nu face decât să sublinieze toate aceste lucruri. Raportul doamnei Gomez este unul foarte echilibrat și nu putem decât să fim de acord cu multe dintre elementele incluse în el. Acest APC ne va Um, oferi posibilitatea de a crește cooperarea, intensitatea cooperării sectoriale. Astăzi s-a vorbit despre schimbările climatice, despre energie. Uh, ei bine, Dați-mi voie să vă dau un exemplu. În ceea ce privește mediul înconjurător, spre exemplu, atât UE cât și Indonezia uh, acordă o mare importanță acestui domeniu și iată, acest uh, APC ne oferă posibilitatea de a ne, reu- de a ne reuni eforturile și de a obține rezultate mai mari. De asemenea, APC-ul ne oferă posibilitatea de a vorbi, de a avea un dialog de politică externă mult mai solid decât în, până în momentul de față. Vom putea vorbi despre uh, Birmania, despre Orientul uh, apropiat de asemenea. Uh, și multe alte teme, despre multe alte teme. Acum, însă trebuie să înțelegem că acest APC nu reprezintă un final al procesului. Reprezintă doar o cărămidă în zidul pe care încercăm să îl uh, creem pe baza dialogului pe care îl purtăm cu Indonezia. Povestea nu se termină cu ratificarea acestui acord, nici pe departe. Uh, povestea merge mult mai departe. Vom încerca să aprofundăm teme precum uh, cooperarea maritimă, de asemenea turismul, și multe alte teme, dintre care ați menționat și dumneavoastră o grămadă. În ceea ce privește procesul de ratificare, e drept, două state membre mai trebuie să ratifice acest text, însă vă asigur că această întârziere, întârziere nu reprezintă o palmă dată Indoneziei, ci se datorează practic uh, uh, procedurilor interne lente. lente. Prin urmare, vă rog să nu interpretați aceste întârzieri, pentru că interpretările s-ar putea să fie eronate. Acordul Parlamentului European este absolut esențial pentru ratificarea acestui uh, APC. Prin urmare, iată, dați-mi voie să vă mulțumesc încă o dată pentru rapiditatea cu care ați tratat acest dosar și pentru raportul doamnei Gomez, care este unul extraordinar de echilibrat. Vă mulțumesc! Vă mulțumim! Și acum îi dăm cuvântul doamnei raportor, doamnei Gomez. To all the colleagues uh, for their very constructive... Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor pentru abordarea constructivă de care au dat dovadă. După cum știți, probabil avem constrângeri de redactare. Deci uh, va trebui să încântăresc foarte bine Uh, cuvintele și uh, uh, probabil că mi-a, nu va ieși chiar cum aș fi dorit să fie, cum a spus și colega Omar Uităn. În orice caz, prin amendamentele trimise de colegi, vom încerca să dăm potrivit în acest raport, să avem o abordare constructivă, să spunem că domeniile uh, de cooperare sunt uh, foarte utile nu numai pentru o parte, ci pentru ambele părți implicate. Clar că vom uh, avea și noi de tras foloasă de pe urma acestei cooperări chiar în domenii în care lucrurile nu sunt chiar roze, de exemplu, în domeniul politic am vorbit uh, despre uh, eradicarea corupției, lupta împotriva paradisurilor fiscale și așa mai departe, sunt subiecte foarte, foarte importante pentru noi. E o, un învățământ pe care l-am tras în urma crizei. Sigur, există uh, și lucruri pe care trebuie să le învățăm de la Indonezia. Indonezia este una dintre țările care a uh, ratificat convenția cu privire la drepturile migranților și a familiilor acestora. Multe state membre nu au ratificat această uh, convenție. Indonezia, de exemplu, are iarăși o abordare foarte pragmatică cu privire la problema refugiaților. Cooperează foarte bine cu în, în altul reprezentant ONU pentru refugiați. Probabil că cu noul guvern din Australia vom avea tot mai multe probleme dacă sprijinim Indonie, Indonezia în uh, abordarea pe care a avut-o până acum, facem foarte bine și încă o dată mai avem multe de învățat și noi de la ei. Și așa cum spunea și colegul uh, Watson, în domeniul schimbărilor climatice, al investițiilor în regenerabile, potențialul pentru noi, potențialul de cooperare e imens dincolo de celelalte uh, domenii care au fost citate, mai ales de către reprezentantul Comisiei. Uh, s-a mai vorbit despre progresele înregistrate de către Indonezia în combaterea pirateriei, ceva ce se poate face doar cu ajutorul uh, țărilor din regiune. Și mi-amintesc că la începutul uh, anilor 2000, pe când am fost eu atunci uh, acolo, a fost, era o problemă reală, care însă e în curs de uh, soluționare tocmai datorită acestei abordări pragmatice și constructive. Deci și noi avem de învățat de la Indonezia și din cooperarea cu Indonezia. Uh, o să îmi înaintez chiar eu amendamente la propriul raport. Sunt multe lucruri de, colecta, de corectat, uh, unele lucruri care trebuie eliminate datorită constrângerilor de redactare, așa cum spuneam, dar o să încerc să corectez și niște afirmații, de exemplu dialogul ONU, UE cu Indonezia cu privire la uh, drepturile omului e în curs de uh, dezvoltare, a fost uh, lansat chiar înainte de intrarea uh, în, acorda noului, uh, în vioarea noului acord. Există un domeniu care trebuie să fie aprofundat în acest raport, rolul important pe care Indonezia îl poate juca pe plan politic în această regiune. Uh, Indonezia a lansat acest uh, forum privind democrația de la Bali, care este o platformă foarte importantă. Nu e vorba doar de drepturile omului, ci și de priorități, de o agendă democratică cu consecințe în uh, Myanmar, după cum știți. Și în alte domenii, rolul Indoneziei este foarte important și avem foarte multe de învățat de pe urma acestei cooperări și sunt de acord și cu ce spunea domnul Buticofer, respectiv că trebuie să găsim modalitatea pentru a da o dimensiune mai importantă societății civile. Eu am fost acolo în mai uh, anul curent și am vorbit cu actori din societatea civilă și am uh, sesizat teama lor, uh, temerile deci trebuie să avem o formulare cât mai constructivă în acest raport, dar e o preocupare, o îngrijorare reală emisă de uh, mai mulți uh, membri ai societății civile și sunt sigură că vom găsi formularea potrivită pentru a obține uh, rezultatele scontate. Mă opresc deocamdată Mulțumesc uh, colegilor pentru sprijinul acordat și aștept cu nerăbdare amendamentele pe care intenționează să mi le trimisă, trimită. Și sigur că suntem dispuși să-i uh, primim pe colegii din Indonezia și pe ambasadorul din Indonezia. Eu am fost, uh, eram în Indonezia, pe atunci, în, în Thailanda, el era în Portugalia, deci Mm, așteptăm cu nerăbdare orice sugestie sau uh, observație pentru a ne asigura că acest uh, raport încurajează statele membre care nu au făcut-o să ratifice această convenție și să o pună în aplicare cât mai repede cu putință, pentru că potențialul pentru uh, relațiile cu Indonezia este foarte mare. Mulțumim și noi, um, doamnă Gomes și eu aș dori să urez bun venit uh, ambasadorului Indoneziei, care ne onorează cu prezența. Uh, termenul de depunere a amendamentelor este ora 12, uh, ziua de 10 octombrie. Putem trece acum la punctul 6 de pe de zi. E vorba de acordul cadru dintre Uniunea Europeană și Republica Armenia privind principiile generale de participare a Republicii Armenia la programele Uniunii. În aprilie anul trecut, autoritățile armene au început uh, să participe la uh, programele tehnologice de cercetare care să apropie Uniunea Europeană mai mult de cetățenii armeni. Acesta este, de altfel, unul dintre obiectivele priorității, de prioritățile politicii noastre de vecinătate. Deși, probabil că știți că au avut loc uh, uh în ultimile zile uh, evenimente în acest domeniu. Din păcate, domnul Poreba nu este în sală, domnul Tenoc îl înlocuiește. După cum spuneați, domnule președinte, îl înlocuiesc pe colegul Thomas Poreba, care, din păcate, nu se simte bine, nu poate participa la reuniunea de astăzi. Mă bucur de faptul că ați menționat ați vorbit de evenimentele uh, recente respectiv că Armenia va, se va alătura Uniunii Vamale uh, ruse. Nu e o veste bună nici pentru Uniunea Europeană, nici pentru parteneriatul estic, ceea ce nu înseamnă însă că Armenia se va exclude sau autoexclude total din uh, cooperarea cu Uniunea Europeană din, în mai multe privințe. Uh, din contră, autoritățile din Erevan și-au exprimat dorința de a continua să coopereze cu Uniunea Europeană pe marginea reformelor democratice și pentru modernizarea Armeniei. Recomandarea sau proiectul de raport pe care îl discutăm astăzi, uh, uh, întocmit de domnul Poreba, face parte din uh, vizează Uh, posibilitatea uh, pe care țările din uh, politica de vecinătate să participe la programele de cercetare pentru a încuraja reformele, modernizarea și tranziția în vecinătatea europeană. Astfel, Armenia va avea posibilitatea de a încuraja schimburi culturale, tehnice, științifice, uh, să sporească uh, schimburile între persoane și de asemenea să aibă o cooperare sectorială cu Uniunea Europeană. Acest proces este uh, separat, e diferit de acordul de asociere care e în curs de desfășurare. După cum știți, acordul de asociere trebuia să fie discutat la Vilnius în noiembrie și din păcate a fost amânat. În numele raportorului vă rog să nu uh, legați uh, proiectul de raport de uh, decizia recentă adoptată de către guvernul armean și care trebuie să fie ratificată prin referendum de a se alătura um, Uniunii Vamale Ruse. Dacă ne-am întoarce spatele față de Armenia, acum am avea o politică mioapă și am uh, uh, da dreptate Rusiei. Domnul comisar Füle a subliniat faptul că Comisia Europeană e gata să aibă nouă forme de cooperare cu Armenia, având uh, în vedere, uh, în dorința ca uh, Armenia să participe și mai mult la proiectul uh, de construire a parteneriatului estic oriental și, bineînțeles, că face parte încă din uh, adunarea parlamentară Euronest și de aceea raportorul încă propune să ne dăm consimțământul la protocolul pentru uh, acest acord uh, între Uniunea Europeană și Armenia pentru ca Armenia să participe în continuare la programele Uniunii Europene și bineînțeles că există și o, uh, o expunere de motive uh, care face parte din acest uh, proiect de raport. Mulțumesc, domnule Tenoc. Începem acum dezbaterea. În numele grupului PPE are cuvântul domnul Kovacek. Mulțumesc, domnule președinte. Sprijin și eu avizul raportorului. În primul rând, într-adevăr, cred că nu ar trebui să facem o legătură între evoluțiile politice recente din Armenia și uh, presiunea exercitată de către Federația Rusă uh, cu uh, recomandarea pozitivă în legătură cu programele de finanțare ale Uniunii Europeană E un pachet pe care deja l-am uh, votat cu ocazia acordului de uh, readmitere și de lenslesnire acordării de vize. E vorba de ultima din trei recomandări și nu cred că e un semnal politic pozitiv dacă acum începem să facem ce spunea domnul Tenoc, respectiv să întoarcem spatele Armeniei și să agravăm situația deja destul de dificilă situația în care se află uh, guvernul armean și președintele. Deci, sprijin recomandarea raportorului. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Lunacek. președinte. Um, chair, also... Mulțumesc, doamna președinte, și eu aș dori să confirm din partea grupului pe care îl reprezint că noi în principiu sprijinim poziția raportorului, respectiv că în pofida deciziei președintelui armean de a se alătura uh, Uniunii Vamale Ruse, credem că participarea Armeniei la programele uh, Uniunii Europene e bună pentru cetățenii armeni, uh, oamenii uh, de rând și nu guvernul. Sigur că dorim să ajutăm cetățenii armeni, dar avem o preocupare majoră care e o problemă pe care am avut-o și cu programul de înlesnire a acordării de vize. Faptul că nu se face nicio diferență și, de fapt, în această uh, declarație introductivă nu uh, se vorbește uh, nimic despre cetățenii armeni care locuiesc în uh, Nagorno-Karabakh. Și deci, cu programul de vize, am pus o întrebare și Comisia a spus că nu e nicio diferență. E un, un regim care se uh, adresează cetățenilor armeni, oriunde ar locui ei, oriunde au avea uh, reședința. Problema este însă că cetățenii care locuiesc în Nagorno-Karabakh nu pot să fie eligibili și știm că, în conformitate cu legislația internațională, Armenia ocupă în mod abuziv 25% din teritoriul Nagorno-Karabakh. Deci întrebarea mea pentru comisie este de ce nu am primit niciun fel de explicație uh, Uh, sau de ce nu s-a făcut nicio trimitere în uh, expunerea de motive și o altă întrebare este cum stă situația cu uh, programele Uniunii pentru Azerbaijan. Pentru că propunerea noastră a fost să votăm în același timp pentru Armenia și Azerbaijan pentru că astfel prevederile s-ar aplica cetățenilor ambelor țări, oriunde ar avea reședința. Pentru că dacă nu, îi favorizăm pe cetățenii armeni Uh, inclusiv pe cei care locuiesc în uh, Nagorno-Karabakh, care știm foarte bine că este un teritoriu ocupat. Și noi, Parlamentul ar trebui să aibă o poziție foarte clară, pentru că atunci când vorbim despre Georgia, vorbim și despre Abhazia și Osetia de Sud, vorbim de cetățenii care au pașaport rus, rusesc și menționăm uh, de uh, faptul că e vorba de un teritoriu ocupat. Deci cred că ar trebui să avem o poziție foarte clară, univocă și aș dori să știu care este uh, poziția Comisiei, să știu care este situația cu Azerbaijanul și aș dori să figureze acest lucru și în uh, expunerea de motive, pentru că dacă nu, nu suntem consecvenți. Uh, nu uh, față de poziția noastră anterioară. Dar, pe de altă parte, uh, susținem ce uh, propune acest proiect de raport pentru că dorim ca cetățenii să beneficieze, dar e o problemă majoră. Mulțumesc, domnul Weigel și apoi domnul Preda. Of course, I see the... Mulțumesc. Înțeleg și eu care este beneficiul de a implica Armenia în programele de cooperare cu Uniunea Europeană. Este evident acest lucru. Nu avem niciun interes să împingem Armenia către izolare, o țară care are destul de multe probleme cu țările vecine, o problemă cu Turcia, o problemă cu Azerbaijanul și o problemă cu Nagorno-Karabakh. Nu cred însă că putem să spunem foarte ușor că Armenia a fost uh, împinsă în mâinile Rusiei și a fost împinsă în tot felul de lucruri, cum ar fi, de exemplu, să aibă trust pe rusești uh, pe teritoriul său, care blochează, de fapt, uh, problema Nagorno-Karabahului și uh, adaugă dificultăți mai degrabă decât soluții la această problemă. Deci, eu cred că este în regulă să nu legăm în momentul de față aceste două chestiuni și să deschidem uh, poarta pentru participarea la programe pentru Armenia. Pe de altă parte, trebuie să fim conștienți de faptul că nu noi am fost cei care am închis ușa până acum în ceea ce privește acordul de asociere, ci Armenia a făcut acest pas. Și nu a fost numai vorba de o declarație politică în uh, ziare sau la știri, ci a fost vorba de o declarație a președintelui Armeniei. Cred că n-ar trebui să neglijăm acest aspect și să nu o vedem neapărat ca pe o victimă a altor țări terțe, ci trebuie să-și asume și ei răspunderea pentru ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc, domnule Kirilov. Aveți cuvântul. Mulțumesc. După cum vă amintiți, la ultima plenară, domnule președinte, am discutat despre acest subiect. Și am vorbit și despre presiunea rusă. Din câte însă am înțeles eu în ultima vreme, n-a fost chiar așa o presiune mare. Însă, oricum o fi, sunt de acord cu raportorul că nu ar trebui să închidem ușa în fața Armeniei, pentru că altfel vom arăta ca și cum aceasta este abordarea noastră. Cred că ușa trebuie să rămână deschisă. Sunt de acord și cu declarația domnului comisar Füle, care a făcut o declarație odată cu vizita sa în Armenia. Ar trebui să Însă să ne amintim că sunt foarte mulți cetățeni uh, armeni care ar fi foarte bucuroși dacă aceste relații ar continua. În ceea ce privește contactele de la om la om, există programe directe pentru tineri în domeniul schimburilor culturale, educației și așa mai departe. Trebuie să fim gata pentru o nouă abordare și din punct de vedere politic este evident că lucrurile nu pot să fie ca de obicei, business as usual, ci este ceva pe care trebuie să îl la care trebuie să lucrăm. Oricum, în urma acestei decizii surprinzătoare, eu zic că ar trebui să continuăm schimburile existente, ar trebui să continuăm programele existente și ceea ce este esențial, după părerea mea, este că ar trebui să începem să fim activi, așa cum a spus și doamna Lunacek, în legătură cu problema Nagorno-Karabahului. Această problemă afectează persoane, afectează teritorii și noi nu facem nimic, nu facem decât să continuăm să tolerăm un status quo și să spunem că noi susținem situația actuală, însă nu cred că aceasta este productiv. Dacă nu suntem uh, activi în această regiune, nu cred că putem să tolerăm ceea ce se întâmplă acum, la fel și cu celelalte conflicte din Caucazul de Sud și cu conflictele din Transnistria, fiind dat că nu am contribuit cu nimic la rezolvarea acestor conflicte înghețate, nu cred că este potrivit să criticăm după aceea faptul că se face presiune pe țările terțe. Poate că ar fi trebuit și noi să facem mai multe pentru ca să avem o situație diferită acum. N-ar trebui să uităm că este vorba de teritoriul european, că suntem o Uniune mare, că ar trebui să avem idei, ar trebui cel puțin să avem idei, dacă nu altceva, când uh, se face doar o vizită din partea doamnei Ashton în, în regiune nu mi se pare suficient. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult, domnule Kirilov, domnul Preda. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Eu sunt foarte reticent în legătură cu propunerea raportorului, care spune clar că Parlamentul este de acord cu încheierea protocolului. În cum văd eu lucrurile, ceea ce face Armenia acum, acesta este un gest uh, neprietenos, pentru că Putin nu este deloc prietenul nostru și deci alegerea este foarte clară între perspectiva europeană care este acoperită, după cum discutăm și astăzi, de acest acord și de uniunea cu Putin și cu prietenii săi care care de fapt, se află cu noi într-o logică a neprieteniei în ultimele luni. Eu zic că ar trebui să fie foarte clară această constelație și poate nu ar trebui să închidem ușa, așa cum au zis unii colegi, dar ar trebui să o ținem între deschisă și în niciun caz larg deschisă. Spuneți aici că trebuie ca Parlamentul să aprobe încheierea protocolului. Aceasta înseamnă că o să deschide ușa larg, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Cred că mesajul pe care putem să-l transmitem uh, după ultima decizie a președintelui Armeniei este să fim foarte clar, să spunem că această asociere cu Putin este un gest inamical uh, față de Uniunea Europeană. Deci eu n-aș vota un text așa cum este el acum. Și vreau să spun foarte clar, e vorba de un gest politic și nu cred că i-am ajutat pe cetățenii armenieni uh, dacă am fi de acord cu această reorientare radicală a Armeniei față de Putin. Atunci ar fi ca și cum am afirmat că nu este nicio diferență între ceea ce facem noi aici și ce face Putin și eu cred că totuși există o diferență enormă între viziunea europeană și cea a lui Putin. Mulțumesc. Grazie, señor Preda. Mm, señora Lunacek, eh, desgraciadamente Mulțumesc. Nu avem pe nimeni, din păcate, din partea comisiei aici în sală. Ne pare foarte rău de acest lucru. Nu știu dacă mai dorește altcineva să ia cuvântul față pentru acest subiect. Domnul Țeanăc, după aceea... În mod normal, comisia avea acum cuvântul. O să protestăm pentru faptul că nu-i nimeni prezent la doamna Ashton, e ca și cum uh, se pare că reprezentantul comisiei este pe drum, măcar uh, după aceea poate să răspunde eventual la întrebările care s-au pus aici. Domnul Balciani și după aceea domnul Teanăc, vă rog. Pardon. Bulianici, îmi cer scuze, spune președintele. Thank you, President. We are obviously... Mulțumesc, domnule președinte. încercăm să ne convingem unul pe altul de chestiuni evidente deja de ceva vreme, dar eu nu cred că e vorba da, de o ușă sau nu deschisă larg față de Armenia. Cred că mișcarea președintelui Armeniei este mai degrabă rezultatul unei presiuni destul de dure din partea Rusiei. Dar s-au făcut o evaluare și ei au decis cum vor să acționeze pe viitor. Acum e rândul nostru să spunem că acceptăm această decizie. E decizia lor și este dreptul lor să ia anumite decizii. Bineînțeles că avem două tipuri de vecini. Cei care au aspirații înalte, complexe în legătură cu Uniunea Europeană și vor să devină membri în uh, viitorul apropiat. Și apoi cei care nu sunt în aceeași situație, iar Armenia este în această a doua categorie în momentul de față, cel puțin presupun că niciodată nu o să putem spune că nu avem cooperare și comunicare, relații bune cu această al doilea grup de țări, de vecini. Cei care nu mai au aspirații europene, țări din cadrul parteneriatului estic, Ucraina, Moldova, au însă aceste aspirații. Deci cei care nu au este altă chestiune. Dar chiar și dacă decizi să nu mai aibă aspirații, putem să avem relații cu ei și aceasta este, cred eu, ceea ce încearcă să spună raportorul prin acest raport. Eu cred că noi nu putem să acceptăm pur și simplu să ne spună cineva nu cu totul. Cred că nu pentru o astfel de relații, poate, dar există alte tipuri de relații posibile. Și putem să... Poate și Armenia să se încadreze în această categorie. Oricum o fi, cred că nu o să rămână această situație definitiv. Domnul Teană, care cuvântul acum, vă rog. Și senora Lunacek. La Lunacek. Întâi. Mulțumesc. Aș vrea să reacționez la ceea ce a spus dumneavoastră că nu e nimeni din partea comisiei. Sper să vină cineva. Oricum, când vine cineva, e foarte bine să ne explice, dar am avut deja o declarație din partea comisiei și doamna Kiel Nielsen ceruse o explicație în ceea ce privește facilitarea vizelor. Aș vrea ca Comisia să nu mai ne dea exact aceeași răspuns ca atunci, pentru că de fapt nu au luat poziție deloc față de acest subiect. Aș vrea de asemenea să lansez un apel către domnul Tână, care înlocuiește pe domnul Poreba. Aș vrea să-i transmiteți domnului Poreba că ar fi bine pentru Parlamentul uh, European dacă domnul uh, Poreba ar putea să exprime îngrijorarea noastră în cadrul uh, explicațiilor, în cadrul explicațiilor succinte. Îngrijorarea noastră așadar cu ceea ce se întâmplă în Arbe Armenia. De fapt, am discutat și despre cetățenii cu pașaport rus din Abhazia și Osetia de Sud. Și acolo ne-am exprimat îngrijorările. Trebuie să transmitem aceste îngrijorări și în cadrul acestui uh, cei declarații scurte explicatorii. Deci cred că îngrijorarea noastră trebuie neapărat să apară în acest document. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Teanăc! Sunt bucuros să pot susține ceea ce a spus doamna Lunacek. Eu sunt președinte, prieten cu Uh, ar, sunt un prieten al Armeniei, dar din păcate reprezentarea dumneavoastră a dreptului internațional nu cadrează neapărat cu ceea ce a spus face Parlamentul European. Noi am spus întotdeauna că suntem împotriva unei ocupări a Nagorno-Karabahului și considerăm că această zonă plutește în uh, ambiguitate între autodeterminare și uh, ocupare de teritorii. Deci nu avem o poziție foarte clară, de fapt, nici noi oricum o fi, noi considerăm că acesta este un teritoriu ocupat. Teritoriul ocupat este mai degrabă depopulat în această zonă și, sigur, eu n-am fost acolo în persoană. Probabil dacă aș fi acolo Azerbaijanul, m-aș duce acolo Azerbaijanul, m a declara persoana non grata, însă știu că nu, nu se poate aplica această situație neapărat pentru toți locuitorii din acea zonă. Știu că e vorba de o poziție mai degrabă intelectuală, dacă îmi permite să spun așa. Nu aș recomanda lui Thomas Poreba să vă adopte poziția dumneavoastră, dar puteți să înaintați amendamente dacă vreți, care vor fi tratate ca atare. În ceea ce privește comentariile domnului Preda, nu sunt de acord nici cu dumnealui, pentru că mi se pare că a căzut într-o formă de părere sovietică, de joc zero câștig, în ceea ce privește, de exemplu, și Islanda, care așa a exprimat uh, alegerea de a nu face parte momentan din Uniunea Europeană și cred că același lucru se poate spune și despre Armenia. Dacă așa doresc, este o decizie pe care trebuie să o respectăm. Din păcate, însă, s-a întors către Rusia, fiind singura garanție militară pe care o are în ceea ce privește garanția sa uh, de suveranitate. Probabil că s-a exercitat un anumit grad de presiune, având în vedere miliardul de uh, euro promis, de dolar promis de Rusia, însă dacă devii un prieten al Rusiei, nu înseamnă neapărat că devii uh, un dușman al Uniunii Europene și cred că e un fel de a gândi cam simplist. Eu zic că ar trebui să găsim, lăsăm poarta deschisă către Armenia și faptul că ei au ales să se uite în altă direcție, vor avea totuși șansa să mai își decidă lucrurile și altfel, însă să închidem acum ușa n-ar fi neapărat cea mai bună soluție. Mulțumesc, doamna Lunocek, din nou. Doriți să luați cuvântul? Domnule Tenec, știu că sunteți un prieten al Armeniei. Nu cred că se pune problema despre cine sunt prietenii noastre, ci e o chestiune de principiu și care este poziția acestui Parlament. În acest sens, Ați spus că vreți să transmiteți rugămintea mea către domnul Poreba, dar aș vrea să-i rog pe alți raportori din umbră din acest Parlament să nu înainteze amendamente la uh, explicațiile succinte. Fiind dacă nu se poate acest lucru, aș vrea să cer raportorilor din umbră de la celelalte grupuri să-mi spună dacă susțin această dorință de a include în uh, declarațiile scurte de explicații această îngrijorare sau nu. Deci, domnule Teană, grupul nostru susține participarea Armeniei la programele Uniunii. Nu am spus că suntem împotrivă, dar cred că este o problemă pe care o avem în Nagorno-Karabakh și cred că îngrijorarea noastră trebuie să fie cunoscută, măcar trebuie să fie menționată în această declarație explicativă din raport. Deci v-aș ruga doar să cere domnului Poreba să o introduc acolo. Vă mulțumesc. Bien, muchas gracias. Creo que con esto hemos concluido. Mulțumesc. Cred că am încheiat dezbaterea pe această temă cu această intervenție. Termenul de depunere a amendamentelor este 25 septembrie la ora 12. Iar acum avem 8 minute pauză și apoi vom asculta declarațiile lui Michel Arion, șeful numit al delegației UE în Nigeria. A spus că până pe 25 pot fi înaintate amendamente, dar eu am spus că amendamentele nu se pot înainta înainte. Președintele. Secretariatul a interpretat posibilitatea înaintării amendamentelor pentru memorandum Oricum, raportorul are competența tratării acestor amendamente și, în general, el a stabilit uh, termenul pentru 25 septembrie la ora 12. Deci, întrerupem ședința până la ora 17 și după aceea avem uh, schimbul de opinii cu Michel Arion.